numiri vor fi considerate ca fiind adoptate. În temelul articolului 69C, mai multe grupuri au decis să lanseze negocieri interinstituționale. Rapoartele care constituie mandatele pentru aceste negocieri sunt disponibile pe pagina de internet a ședinței plenare, iar titlurile lor vor fi publicate în procesul verbal al ședinței. În temeiul articolului 69C alineatul 2, um, mai multe grupuri politice și mai mulți membri pot solicita înscris scris, cer scuze, până mâine la miezul nopții să supună la vot decizia de a lansa negocierile. Dacă nu se înaintează o solicitare referitor la această decizie de uh, inițierea negocierilor, atunci comisiile vor putea începe negocierile doresc să comunic sălii că miercuri uh, voi semna împreună cu președintele Consiliului un act în temeiul procedurii legislative ordinare, în temeiul articolului 78 din regulamentul uh, de procedură a Parlamentului. Titlul actul va fi publicat în procesul verbal al actualei ședințe plenare. În temeiul articolului